scurt, consistent, cât de curând. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, domnule președinte. Grazie, ministru Chivine, la ringrazio. Vă mulțumesc, domnule Chivine, mulțumesc și domnului comisar Oettinger, domnilor raportori care au luat cuvânt.